Ă, ă, ministrul Bauman și de, de toată echipa sa, iată că am ajuns la un compromis bun care va putea fi acceptat cu entuziasm în momentul votului. Mulțumesc! Dezbaterea se încheie și votul va avea loc la prânz astăzi. Următorul punct pe ordinea de zi este întrebarea cu solicitare de răspuns oral adresată Comisiei în ceea ce privește criza înregistrată în sectorul zootehnic. Și mai întâi voi da cuvântul autorilor acestei întrebări, dar ar fi bine dacă și Comisia ar fi gata să asculte ce, uh, cuvintele autorilor. Deci, prima persoană pe listă este doamna Eranț Garcia, timp de două minute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 Mulțumesc, doamna președinte, și mulțumesc domnului comisar pentru faptul că este prezent astăzi cu noi și pentru faptul că a demonstrat uh, uh, mult interes față de această inițiativă parlamentară atât de importantă și atât de esențială pentru sectorul zootehnic în UE. Acest sector este vulnerabil din cauza crizelor care afectează, uh, bineînțeles, toată agricultura uh, comunitară și asta din diferite cauze. Faptul că au crescut prețurile pe piață, există un dezechilibru al puterilor în lanțul alimentar, uh, prețul cerealelor a crescut foarte mult, mult și zootehnia europeană trebuie să depășească aceste probleme, dar și celelalte sectoare agricole. Uh, problema este că investițiile uh, sunt foarte mari în acest sector, în sectorul zootehnic și Având în vedere comunicarea Comisiei în ceea ce privește reforma politicii agricole comune, mi se pare foarte important să transmitem un mesaj de solidaritate și de îngrijorare față de acest sector de activitate. În țara mea, în Spania, dar și în alte țări din Uniunea Europeană, discutăm despre o criză, o criză structurală și creșterea uh, prețurilor nu va face decât să îngreuneze situația. Situația care este deja dificilă de ani de zile. Statisticile ne demonstrează că foarte mulți fermieri și abandonează activitatea, dar în acest uh, context ar trebui să vedem și care este și, creș- și uh, cererea la nivel mondial, care în principiu ar trebui să crească. Având în vedere următoarea reformă a politicii agricole comune, aș dori să știu care sunt măsurile pe care le prevede domnul comisar Comisia Europeană în față de sectorul uh, zootehnic, pentru că acesta este unul specific. Măsuri de piață și alte inițiative care ar putea evita să, pre, să aducă prejudiciu anumitor modele de producție intensive care respectă normele de mediu ale Uniunii Europene, care să fie penalizate din cauza acestui nou sistem. Ar trebui să avem măsuri care să garanteze o uh, securitate respectate în ceea ce privește alimentarea, aprovizionarea cu alimente pentru animale și aprovizionarea cu cereale, tocmai pentru a avea uh, posibilitatea ca aceste sectoare să continue. Ar trebui să eliberăm rezervele de cereale pe care le avem și să le punem la dispoziția uh, sectorului. Bineînțeles, mai există o problemă specifică și cu sectorul porcinelor, care nu beneficiază de sprijin din partea uh, Uniunii Europene. Are cuvântul acum domnul Nicholson, două minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi aș dori să spun că mă bucur de faptul că se discută această temă astăzi, într-un moment foarte oportun. Sectorul creșterii animalelor în Uniunea Europeană se confruntă cu dificultăți, având în vedere uh, costurile de producție în creștere și diferite probleme care au uh, determinat uh, și, cre- și creșterea pre- uh, prețurilor transportului. De asemenea, din Rusia și Australia suntem invadați cu produse ieftine. Um, avem nevoie de un plan privind proteinele pentru a avea suficiente culturi de acest tip de plante proteice suntem forțați să, importați, uh, să importăm mult și consider că procesul aprobării uh, importurilor de anumite tipuri uh, de plante de furaje cu organisme modificate genetic ar trebui să fie urgentat, pentru că altfel prețurile vor continua să crească și volatilitatea prețurilor va continua să fie o problemă timp de multă vreme. Doresc să menționez și situația în domeniul păsărilor de curte. În acest sector, criza este simțită în mod acut, costurile cresc mult și uh, prețul cărnii scade. Cer Comisiei să monitorizeze situația cu atenție și să folosească toate instrumentele pe care le are la dispoziție pentru uh, a corecta situația. Producătorii de carne de vită, uh, de pui, uh, de carne de porc și de oaie se confruntă cu dificultăți. Toate aceste sectoare suferă mult. Dar trebuie să spun că până la urmă consumatorul va avea de suferit pentru că dacă agricultorii nu mai produc, această hrană va trebui să fie importată cu problemele uh, care vin odată cu aceste importuri. Deci trebuie să încurajăm uh, oferta uh, de carne și de alimente din Uniunea Europeană. Dacă nu o facem, vom avea de suferit. Are cuvântul acum doamna Garcia Perez. Mulțumesc, doamna președinte. Domnule comisar, rentabilitatea producției zootehnice este strâns legată de costurile de hrănire și în contextul acesta de volatilitatea prețurilor a materiilor prime, luarea de decizii pentru cei care lucrează în domeniul zootehnic devine din ce în ce mai grea, așa cum s-a văzut uh, în ultima vreme. Și în ultima vreme, uh, sectorul uh, porcin este cel care se descurcă cel mai prost, pentru că se confruntă cu probleme foarte mari au crescut uh, costurile hrănirii animalelor, care reprezintă de fapt 60% din costurile totale de producție și trebuie să știm acest lucru în momentul în care vorbim despre rentabilitatea producătorilor. Apoi, prețul cerealelor a crescut cu 50%, dar nu pentru că există un dezechilibru între cerere și ofertă, ci pentru că există mișcări speculative pe piață. De aceea trebuie să acționăm împotriva speculei, tocmai printr-o politică care să încurajeze stabilirea unor stocuri strategice suficiente, tocmai pentru a evita această speculă și salutăm eliberarea rezervei de cereale pe piață. Iar uh, ar trebui să ne asigurăm că destinația finală a acestor rezerve va fi piața comunitară. Uh, și așa cum s-a spus în uh, recent ar putea să fie aceasta o soluție. Presiunea pe care o exercită lanțurile de distribuție este una foarte mare și aceasta nu poate să fie repercutată asupra prețului de vânzare. Trebuie să încurajăm organizațiile de producători care sunt, ar putea să fie capabili să se poziționeze pe piață, să uh, actualizeze oferta. În momentul de față, idei există, însă exist, ne lipsesc măsurile concrete. Noi sperăm că reforma viitoare a politicii agricole comune va duce la astfel de măsuri tocmai pentru a lupta pentru a acționa, pentru a interveni împotriva problemelor care se manifestă astăzi. E nevoie de măsuri concrete pentru a îmbunătăți competitivitatea acestui sector pe piață și pentru a-și îmbunătăți valoarea adăugată. De asemenea, profit de ocazie pentru a cere aplicarea măsurilor de piață pentru sectorul porcin în ceea ce privește uh, exporturile. Comisia este de părere că nu e nevoie de astfel de măsuri pentru acest sector, dar în ultimele luni am văzut că există o scădere continuă a prețurilor, iar prețurile pe care uh, veniturile veniturile pe care le primesc producătorii sunt sub media din ultimii cinci ani. Și cred că mecanismele de gestiune de piață existente trebuie să fie reformate, așa cum au cerut de altfel anumite state membre la Consiliu. Mulțumesc. Și acum dau cuvântul domnului comisar Cioloș. Mulțumesc. Îmi voi structura răspunsul în două părți, pentru că, într-adevăr, problemele sectorului uh, creșterii animalelor, sectorului zootehnic, este legat, în primul rând, de uh, situația alimentației, deci de sectorul de cereale și, după aceea, voi vorbi despre sectorul uh, zootehnic în sine. Comisia urmărește atent situația de pe piața cerealelor și eh, consecințele pe care acestea le aduce asupra producătorilor și celor care cresc animale. Din cauza unei lipse de disponibilități, eh, cel puțin în țările eh, din jurul Mării Negre, au existat foarte multe probleme. Am văzut că prețul Prețurile au crescut la cereale cu două, până la 200 de euro pe tonă și Uh, prețurile au atins un, un nivel record față de 2008. De asemenea, fluctuația eurului față de dolar, care face Uniunea Europeană să fie mai puțin competitivă acum, constituie de asemenea un factor foarte perturbator pe piața UE. La nivel mondial, însă, în ciuda deficitelor din Rusia și Ucraina, nivelul recoltei de cereale este normal și uh, stocurile de cereale sunt uh, reconstituite datorită ultimelor uh, evoluții de pe piață. Totuși, uh, se estimează că piața cerelală se ridică la 276 de milioane de tone în UE. Aceasta înseamnă un excedent de peste 60 de milioane de tone pe lângă uh, față de previziunile făcute. Stocul de intervenție se ridică la 5,6 milioane de tone de cereale și aceasta este mai ales secară. 2,8 milioane de tone au uh, fost de asemenea uh, disponibilizate prin programul 2011 pentru regiunile cele mai defavorizate și restul din această, resturile din această cantitate vor fi după aceea puse pe piața internă. Decizia a fost deja luată în acest sens uh, și um, primele măsuri vor avea loc uh, în următoarele luni. De asemenea, după ce măsura, Comisia a anunțat această măsură, s-au luat s-au luat deja primele, s-au făcut deja primii pași. Așadar, uh, o primă urgență în legătură cu piața cerealelor nu se justifică acum, pentru că, după cum spuneam, nu există o problemă de aprovizionare a pieței europene în cereal, cu cereale. Deci, prețul ridicat al cerealelor pe piața europeană nu se leagă de o lipsă de aprovizionare cu cereale pe piață. Comisia urmărește foarte atent toate de evoluțiile în sectorul zootehnic, mai ales în ceea ce privește producția de carne de porc și de pasăre. Marjele în aceste sectoare depind foarte tare de costurile la alimente. Prețurile în domeniul cărnii de pasăre sunt uh, ridicate față de mediul, pre, prețurile medii și um, aceasta compensează într-adevăr costurile la alimente. Prețul cărnii de porc uh, urmărește de asemenea tendința sezonului în jos. Sunt așadar prețuri un pic mai joase decât anul trecut în același moment. Însă Uh, piețele interne absorb uh, foarte bine aceste produse. Între iunie și august 2010, de exemplu, exportul de carne de porc a crescut cu 10% și exporturile de carne de păsăre au crescut cu 21% față de aceeași perioadă a anului trecut. Deci a existat o perioadă în care, în ciuda problemelor de preț, producătorii cărnii de porc și de pasăre au reușit să exporte foarte bine produsele lor. Bineînțeles, Comisia va urmări în continuare evoluțiile de pe această piață și în momentul în care va considera că este necesar, va folosi uh, mijloacele pe care le are la dispoziție pentru a interveni pe piață, pentru că avem pentru sectorul zootehnic două măsuri pe care le avem la dispoziție în momentul de față, fie o restituire la export, fie stoca, stocarea privată. Uh, Așadar, nu, în ceea ce privește exportul, nu am avea măsuri eficiente în momentul de față, pentru că prețul pe piața mondială este ridicat, deci exportul nu s-a justifica și n-ar merita să se plătească restituiri la export. Problemele de exportare, de export, ar putea de asemenea să se lovească de problema de concurență și volatilitatea între euro și dolar, o problemă care însă nu afectează numai sectorul agricol. Însă vom vedea cum vor evolua cursul uh, euro și dolar dolarului și după aceea, în funcție de această evoluție, vom vedea dacă vom avea excedente pe piața comunitară sau nu. Dacă da, vom putea discuta despre o stocare privată, dar în momentul de față nu avem acest excedent de carne pe piața comunitară și de aceea măsura de stocare nu se justifică în momentul de față. După cum ziceam, după cum evoluează piețele, vom fi gata, bineînțeles, să analizăm uh, posibilitatea de a pune în aplicare acestor măs- aceste măsuri. În ceea ce privește volatilitatea prețurilor, aceasta va fi uh, un subiect al reformei PAC pe 2013, unde uh, vom pregăti probabil anumite mecanisme pe care nu le avem acum, mai ales care să poată aborda problema volatilității veniturilor. Chestiunea transparenței este de asemenea în momentul de față împreună cu comisarul Tăianu studiem această problemă uh, și analizăm tot lanțul alimentar astfel încât să putem vedea dacă putem uh, face anumite clarificări în acest domeniu pentru a aduce o plus valoare. Iată, cam atâta am aveam, aveam de răspuns momentan. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, domnule comisar. Trecem acum mai departe în dezbaterea noastră și aș vrea să amintesc colegilor să își respecte timpul de vorbire, pentru că altfel vom fi foarte strânși cu timpul, având în vedere că la 12 avem voturile. În primul rând, în numele grupurilor politice, are cuvântul domnul Des în numele PPE. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, dragi colegi, rezoluția de astăzi trebuie să aducă o contribuție importantă pentru sectorul zootehnic european. Mulțumesc foarte mult uh, colegii mele Esther Hans pentru această inițiativă. Scopul acestei moțiuni nu este deloc să se izoleze Europa sau să se elimine regulile de piață, ci scopul este să creăm condiții corecte pe piață pentru sectorul zootehnic european, astfel încât să se garanteze și siguranța alimentară pentru o jumătate de miliard de oameni care trăiesc pe acest continent. Nu se poate accepta ca în Europa agricultura să fie confruntată în fiecare zi cu diverse prevederi noi de producție care să reglementeze și cele mai mici detalii și în același timp uh, agricultorii să trebuiască să dea doveze a producției lor în toate felurile, de asemenea să respecte prevederi de mediu, iar la importurile agricole, agricole să nu joacă, joace nicio importanță, toate aceste criterii să nu aibă importanță. 30 și, uh, 34 de colegi m-au uh, susținut la Strasbourg pentru ca la importurile agricole să se aplice aceleași standarde de bunăstare animalelor, de mediu și altele cum avem noi standarde acum la producție aici. Domnule comisar, noi suntem gata să vă susținem total, dar nu se poate ca aceste standarde să nu joace un rol important și la importuri și de aceea grupul meu salută această moțiune și îl, o susține. Mulțumesc. Mulțumesc în numele grupului Socialiști Democrați, domnul De Castro are cuvântul acum un minut. Grazie. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimate domnule comisar, dragi colegi, Astăzi aici cerem Comisiei eh, să aplice instrumente adecvate pe piață, eficiente și flexibile pentru a face față eh, crizei cu care se confruntă astăzi sectorul zootehniei în Europa. Așteptăm eh, propunerea Comisiei în legătură cu instrumentele de piață pentru sectorul laptelui și carne, cărnii și pentru a face față volatilității prețurilor în tot sectorul agricol în general. Se pot face multe pentru a da un semnal concret uh, crescătorilor de animale în Europa. De exemplu, în sectorul zootehniei credem că ar fi foarte util să se reevaluează folosirea uh, făinei animale pentru nerumegătoare. După cum știți, uh, această măsură a fost introdusă, dar după o câțiva ani comunicarea, uh, comunitatea științifică uh, este de acord că pentru rumegătoare aceste făine, uh, făini pot fi periculoase. În rest, nu există pericol pentru alte tipuri de animale. Astfel, s-ar da posibilitatea oferirii unei hrane mai energetice acestor animale. Mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul acum domnul Elwood în numele grupului ALDE. Mulțumesc, doamnă președinte. Sectorul zootehnic este o foarte important pentru că el alimentează, de fapt, milioane de producători în Uniunea Europeană. Este centrul contribuțiilor economice în același timp în zonele rurale ale Uniunii Europene. De asemenea, și în Irlanda acesta joacă un rol foarte important pentru că Irlanda este cel mai, unul dintre cei mai importanți exportatori al patrulea în lume de carne de vacă. De aceea, Trebuie să ținem cont de toate aceste condiții ale uh, crescătorilor de, va, de, de vaci, de exemplu, care, de exemplu, trebuie să depindă de, uh, de aceste condiții pentru uh, bunăstarea lor este nevoie să ținem cont de asemenea și de volatilitatea prețurilor pe piață și trebuie să încercăm să creăm o punte între prețurile pe care le plătesc consumatorii și prețurile pe care le plătesc uh, producătorii. Este nevoie de măsuri așadar din partea Comisiei pentru a susține sectorul, sectorul zootehnic, mai ales în zonele defavorizate, mai ales unele sectoare zootehnice sunt afectate de volatilitate și mă gândesc aici la anumiți fermieri. De asemenea, o altă problemă o constituie sarcina birocratică care trebuie redusă pentru fermieri. În același timp, producătorii europeni trebuie știut că respectă cele mai stricte măsuri în nume de mediu, de bunăstare animalelor și în altele și de aceea aceste standarde nu trebuie în niciun caz să-i dezavantajeze pe piața mondială față de ceilalți competitori. Este esențial pentru viabilitatea acestui sector ca și Comisia să ne asigure că acțiunile în care țin de comerțul cu produsele agricole să nu compromită situația agricultorilor europeni și să garanteze o bunăstare a acestora și pe viitor. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc. Acum are cuvântul un minut în numele verzilor, domnul Bove. Doamna președinte, domnule comisar, ca și în 2007 cursul internațional, uh, prețul internațional al uh, cerealelor crește, iar costurile pentru producători explodează pur și simplu. Nu, hrana animalelor reprezintă între 60 și 80% din costuri și veniturile scad. 700 de euro pe lună în medie pentru a supraviețui. Trebuie să așteptăm ca următoarele crize să distrugă agricultura europeană înainte de a acționa. Consumatorii plătesc 17 euro carnea de uh, vită, ori producătorii primesc plătesc doar 3 euro. E normal așa ceva? Pe 7 septembrie Parlamentul s-a pronunțat și a votat raportul referitor la veniturile agricultorilor și a cerut comisiei ca ea să acționeze cât mai repede și să interzică vânzarea la un preț inferior costului de producție. Și deputații s-au pronunțat la Strasbourg tocmai pentru a întări organizațiile de producători, pentru a pune capăt speculei pe piața internațională și pentru a controla întreprinderile care intervin în lanțul de distribuție. Noi așteptăm încă și mai mult din partea dumneavoastră. Producătorii vor să existe o întărire a regulilor comune pe piață. Singurul instrument posibil pentru a avea o vizibilitate economică pe termen lung săptămâna viitoare, domnul comisar Cioloș va prezenta propunerea sa de reformă pentru PAC și va trebui să ne dea răspunsuri clare pentru producători, pentru că aici e vorba de credibilitatea Europei. Europa are nevoie de toți țăranii și producătorii săi. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum în numele ECR, domnul Wojciechowski, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Mă bucur mult că astăzi discutăm despre sectorul zootehniei pentru că situația în acest sector este foarte dificilă. Aș dori să vă atrag atenția asupra punctului 15 din rezoluție. E vorba de bunăstarea animalelor și standardele în acest domeniu. Aceste standarde trebuie respectate, ar trebui să fie chiar și mai înalte. Sunt uh, în favoarea bunăstării animalelor, în uh, fermele de creștere animalelor, dar liber, um, bunăstarea animalelor este strâns determinată de costuri, pentru că crescătorii de animale au costuri mari de suportat și problema este concurența uh, produselor mai ieftine din, din țări terțe, țări care nu respectă standarde de bunăstare a animalelor. Trebuie să se schimbe acest lucru. Bineînțeles, trebuie să introducem aici astfel de standarde, dar trebuie să cerem standarde similare din partea exportatorilor de carne înspre Uniunea Uniunea Europeană. Mulțumesc. Acum, în numele grupului GUE, are cuvântul domnul Iaric. Stimate domnule președinte, domnule comisar, Trebuie cu siguranță să tragem învățămintele politicilor actuale. Ar trebui să decidem să încetăm cu această liberalizare totală a piețelor agricole care duce la faptul ca producătorii să câștigă între, știe, între 700 și 800 de euro pe lună, în timp ce prețurile la um, vânzări au crescut cu 40%. Dacă decidem să oprim și importurile abuzive, atunci uh, trebuie să ne gândim că trebuie să schimbăm și situația pentru, importa, pentru importul de 400 de milioane de tone de carne din Mercosur. Ar trebui, deci, să avem curajul să protejăm mai bine agricultura europeană și să continuăm să ne ocupăm de fermele zootehnice și să le apărăm locul și în OMC. Trebuie de aceea să reglementăm producția, să refuzăm o concurență criminală chiar în cadrul Uniunii Europene și să stabilim prețuri de bază stabile care să favorizeze crescă, crescătoriile în aer liber. De asemenea, trebuie să încetăm cu speculațiile la bursele de cereale. Domnule comisar, există o dramă care se derulează în fața ochilor noștri care descreditează proiectul european. Mulțumesc! Mulțumesc! În numele EFD are cuvântul acum domnul Scota. Un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimați colegi, volatilitatea prețurilor cerealelor are repercusiuni grave asupra sectorului zootehnic, dar și asupra consumatorilor din cauza incendiilor uh, Uh, sau a secetei, uh, exporturile de cereale uh, cresc, iar producția a scăzut și din cauza ploilor importate din această vară. Nu, schimbările climat nu doar schimbările climatice au avut repercusiuni asupra prețurilor, ci și piețele internaționale. Producătorii care așteaptă să crească prețurile își stochează producția și astfel cresc prețurile. Specula și schimbările climatice au dus la creșterea prețurilor cerealelor în mod uh, important uh, și astfel a crescut și prețul cărnii. Este fundamental ca Comisia să um, intervină rapid pentru a face față volatilității prețurilor produselor agricole prin intervenții pe piață inovante în cadrul noii politici agricole comune. Comisia trebuie să interzică practicile speculative în domeniul agricol pentru a putea prezerva activității agricultorilor, um, crescătorilor de animale și pentru a asigura pentru consumatori prețuri de calitate și la la uh, și, uh, produse de calitate și la prețuri corecte. Acum, în numele neafiliaților, uh, doamna Dodds. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar, dragi colegi, aș dori să susțin această moțiune extrem de importantă pe care o discutăm în această dimineață. Este evident pentru cei care vin din circumscripții electorale rurale și care, de exemplu, sunt membri în Comisia pentru Agricultură că situația fermierilor zootehnici în momentul de față este, de fapt, nesustenabilă. Aceasta nu înseamnă că strigăm lupul, lupul fără să fie o problemă, ci trebuie să rectificăm problema în mișcare și de asemenea trebuie să știm că de fapt prețurile ridicate la alimente și dependența de importuri înrăutățesc situația. China și Statele Unite sunt din ce în ce mai conștiente de importanța securității lanțului alimentar și ca rezultat continuă susținerea pe care o oferă agricultorilor. În Irlanda de Nord, prețurile pentru carnea de vacă sunt, vacă sunt mult mai joase decât cele la producție și de asemenea ă, trebuie să ținem cont că crește, diversele um, cerințe impuse sunt din ce în ce mai stricte și aceasta duce la o abandonare a anumitor uh, terene agricole și la o creștere în continuare a prețurilor în Uniunea Europeană. Este momentul de aceea să recunoaștem importanța securității alimentare și valoarea activității pe care o depun uh, agricultorii în zootehnie. Discuțiile în momentul de față care au loc în uh, diferite foruri comerciale au un impact negativ Condițiile de pe piață sunt din ce în ce mai acerbe și sectorul zootehnic are din ce în ce mai multe nesiguranțe atunci când s-au deschis rundele de negociere. Comisia dorește să discute cu comisarul pentru uh, să discute și în cadrul discuțiilor comerciale, să își dă seama poate la un moment dat că toate aceste discuții și negocieri nu duc decât la o situație din ce în ce mai precară pentru cetățenii europeni. Mulțumesc! Mulțumesc și acum uh,

Uh, Mulțumesc. Acum are domnul Capulas Santos. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar, dragi colegi. Suntem cu toții conștienți de dificultățile majore cu care se confruntă sectorul zootehnic în Europa în momentul de față, mai ales în domeniul cărnii de porc, din diverse cauze explicate foarte bine în textul rezoluției. Trebuie să subliniem în primul rând costul ridicat al cerealelor. Parlamentul European nu poate să rămână indiferent într-o astfel de situație, de aceea spunem că trebuie să intervină imediat, folosind toate mecanismele disponibile și mă bucur de decizia Comisiei să intervină pe piață cu 2,8 milioane de uh, tone de cereale. Este o măsură pozitivă, cu siguranță, dar insuficientă. Cred că trebuie să se găsească noi instrumente pe termen scurt și mediu pentru a lupta împotriva speculei de asemenea și de altfel, domnule comisar, în intervenția dumneavoastră ați subliniat faptul că aceasta este problema Trebuie să se găsească soluții pe termen lung în cadrul discuțiilor privind noua politică agricolă comună care vor începe. Fac apel la adresa Comisiei să țină cont uh, de recomandările din rezoluția sprijinită de toate, aproape toate grupurile politice, cel puțin de grupul meu cu siguranță, pentru că trebuie să se acționeze rapid. Domnul Heusling are cuvântul acum. Mulțumesc, doamnă președinte, stimate domnule comisar. Criza trebuie rezolvată, este evident, dar se oferă modele pe care noi nu putem să le susținem momentan. Importul uh, de soia modificată genetic nu cred eu că va contribui la o combatere a crizei în domeniul zootehniei. De asemenea, din, din potrivă, eu cred că Europa trebuie să își găsească resursele proprii pentru a-și reconstrui acest uh, sector. Suntem dependenți în 50% de import și trebuie să schimbăm ceva la această situație și nu înțeleg de ce cineva pune la îndoială compromisul pe care toate grupurile politice l-au, l-au acceptat și vor deodată să deschidă poarta pentru soia modificată genetic. Nu aceasta este soluția. Avem nevoie în Europa de o discuție despre ce fel de zootehnie dorim. Cel mai bine trebuie să ne uităm cine sunt cei afectați, IMM-urile de obicei sau întreprinderile cele mai mici. Eu cred că în Europa se practică o zootehnie industrială care nu este de fapt deloc conformă cu normele agriculturii și trebuie să facem ceva. Și un ultim punct, vreau să vă spun că mă minunează foarte tare că 450 uh, de milioane de euro din uh, bugetul agricul, uh, pentru agricultură ar trebui să fie transferate la ITER pentru fuziunea nucleară. Aș vrea să știu ce zice domnul comisar de această, acest transfer. Mulțumesc. Domnul, doamna de Brun, un minut. Se tarú o méadú mór ar na costa sa bhain an le bathú na ná é nutrețurile pentru animale, prețul uh, la grâu și alte cereale uh, au un impact negativ asupra situației zootehniei deja fragile în Uniunea Europeană și faptul că prețurile uh, au crescut pe piața internațională în ultima vreme a făcut să crească costurile de producție în sectorul zootehnic. Comisia trebuie să propună politici pentru reducerea prețurilor și pentru stabilizarea prețurilor la nutrețuri. Mă bucur de faptul că domnul comisar studiază un nou instrument uh, pentru a face față instabilității prețurilor în 2012 și 2013, dar avem nevoie de măsuri uh, potrivite acum. Domnule Aniu, un minut. Mulțumesc, domnule doamnă președinte. Eu uh, sunt de acord asupra faptului că uh, o cu cele spuse de domnul De Castro în ceea ce privește modul în care trebuie să reglementăm această piață. Bineînțeles, prioritatea noastră e, se pare să fi identificarea electronică a fiecărui animal, lucru care încă nu este aplicat în toate statele membre și care nu este, bineînțeles, aplicat în țări terțe. Iar astfel de măsuri, bineînțeles, produc distorsiuni pe piață uh, și statele membre se plâng de acest lucru și asta duce, bineînțeles, la costuri de producție foarte ridicate. Și ouăle din produse în sistemul în baterii sunt extrem de scumpe, ceea ce, bineînțeles, uh, perturbă situația pe piață. Faptul că Uniunea Europeană a lansat discuții bilaterale cu Mercosurul, bineînțeles, acesta va pune în pericol în continuare situația agriculturii europene. Mulțumesc, domnul Gladfelder. Un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă Președinte, în domeniul zootehnic ne confruntăm cu o criză și aceasta are mai multe motive. Cei care spun că unul din motivele crizei sunt concurența neloială au dreptate. De asemenea, mulți au vorbit despre pericolele care vin de la comerțul cu Mercosurul și sunt de acord și cu acest pericol. Aș dori să vorbesc acum despre faptul că prețurile de la cereale au crescut foarte mult. Acesta însă era o tendință previzibilă. De multe ori eu am luat cuvântul în Parlamentul European pentru a atrage atenția asupra, asupra acestui pericol, dar Comisia Europeană nu a făcut mare lucru. Unul din motivele pentru acest fenomen de creștere al prețurilor este reducerea intervențiilor. Trebuie să vedem că comerțul cu cereale uh, în statele membre ale Uniunii Europene și nu numai în general în lume, este deținut de anumite firme, monopoluri foarte uh, clare pe care toată lumea le cunoaște și Uniunea Europeană nu reușește să intervină. Aceasta nu face decât să umfle balonul speculațiilor și mai tare. Eu văd aici un pericol foarte mare pentru fermierii în domeniul zootehnic, dar și pentru consumatori. Costurile pentru toate aceste schimbări sunt plătite de contribuabilul european și perioada de intervenție 2004-2005, toate uh, stocurile și depozitările au fost, uh, de fapt, folosite, n-au fost folosite foarte eficient, pentru că prețurile la cereale erau foarte joase anii trecuți și poate că dacă atunci Uniunea Europeană ar fi cumpărat cereale, ar fi putut acum să facă un câștig foarte clar. Dar nu Putem să ne batem întotdeauna pentru câștig și trebuie să ajutăm și țările cum ar fi Pakistanul, care nu mai poate fi ajutat din cauza acestei situații. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, domnule președinte, domnul Tabadi, doamnă președinte, stimate domnule comisar Cioloș, eu vreau să susțin inițiativa dumneavoastră. Înțelegem că trebuie luptat împotriva volatilității prețurilor și că trebuie ca Uniunea Europeană să dezvolte un mecanism de protecție și o plasă de siguranță pentru aceste cazuri. În al doilea rând, prețurile la cereale au crescut enorm. Furajele au devenit foarte scumpe și din ce în ce mai puține proteine sunt uh, disponibile în Europa. Domnul Hoisling chiar va avea un raport pe această temă a planului privind proteinele. Uh, Apoi um, mai există un aspect pe care aș dori să-l menționez în legătură cu criza din sectorul zootehnic și anume că mecanismele de susținere sunt destul de distorsionate. Producătorii de cereale primesc mai multe subvenții decât uh, fermierii zootehnici și cei care cresc animale sunt într-o poziție defavorizată și față de comercianți și față de cei care lucrează în abator, pentru că, um, de exemplu, au mult mai multe cerințe în ceea ce privește problemele de mediu și trebuie să îmbunătățim ceva pentru echilibru în acest uh, domeniu. Mulțumesc, domnul Dorfman, un minut și jumătate. Stimată doamnă președinte, stimate domnule comisar Cioloș, dragi colegi, aș dori să îi mulțumesc colegului Garcia pentru inițiativa pe care a lansat-o și vreau să mă refer la situația zootehnică în sectorul muntos, în domeniile, în regiunile muntoase. Există foarte multe regiuni în Uniunea Europeană unde, de exemplu, nu există alternativă la zootehnie. Foarte multe um, regiuni agricole nu mai pot fi folosite și sunt părăsite, ceea ce nu face decât să transforme zonele muntoase într-o zone foarte monotone din perspectiva producției și asta duce nu în ultimul rând și la o schimbare a diversității biologice a speciilor. Așadar, cred că trebuie să găsim o soluție și pentru zonele muntoase, să creăm mai multe posibilități și potențialuri economice în aceste zone. Trei lucruri sunt importante la reforma PAC. În primul rând, trebuie să avem o PAC care să țină cont de creșterea vitelor în zonele muntoase și care să poată să primească subvenții uh, pentru această activitate avem nevoie de un al doilea pilon foarte flexibil în care să se poată ca întreprinderile de creștere a vitelor să fie susținute și trei, ar trebui să ne gândim și la politica de calitate care să țină cont mai ales de produse care vin din zonele muntoase care să aibă o etichetare specială, astfel încât plus valoarea acestor produse să fie evidente și să poate fi vândute mai bine pe piață. Mulțumesc! Mulțumesc! Care cuvântul domnul Alves uh, de la un, pentru un minut. Doamnă președinte, domnule comisar, ne îndreptăm probabil spre o nouă bulă speculativă în domeniul produselor de bază. Prețurile au crescut cu 16% din luna iunie. Niciodată nu au avut loc atât de multe negocieri la termen și niciodată nu s-au folosit atât de multe mijloace financiare. Excesul uh, sau sumele în exces la dispoziție au făcut ca specula financiară să crească mult și uh, intențiile de cumpărare se manifestă fără contact cu economia reală. La bursa de la Chicago se ating recorduri în domeniul uh, cerealelor, cum ar fi soia, um, porumbul sau grâul. Aceste, uh, spe, această speculă are repercusiuni pe piața reală, uh, cresc prețurile. Și prețurile furajelor uh, cresc mult, lucru care creează dificultăți enorme multor ferme zootehnice. Um, aceste um, creșteri ale costurilor de producție nu au putut fi, nu și-au găsit repercusiuni în prețurile la carne. De aceea e nevoie de intervenție pentru a uh, proteja crescătorii de animale de speculă. Are cuvântul acum domnul Donta. Mulțumesc, doamna președinte, domnule comisar, dragi colegi. Că, ce lume, lumea asta agricolă? Acum un an de zile în această sală cu toții discutăm despre situația producției agricole. Astăzi, o să, în sector de producție se descurcă mai bine și acela al cerealelor. Ne putem bucura de asta, dar din păcate mai există și repercursiuni grave asupra unui alt sector, și anume cel zootehnic. Și întrebarea pe care ne-o punem astăzi este următoarea, și anume incapacitatea lumii agricole de a repercuta către consumator cheltuielile pe care trebuie să le uh, opereze. Și ar trebui, așa cum s-a spus în această dimineață, să organizăm, să favorizăm organizarea producătorilor, în așa fel încât aceștia să aibă un cuvânt de spus față de clienți, față de lanțul de distribuție. Dar filiera, modul în care funcționează piețele, uh, sunt foarte înșelătoare. Cum putem explica că timp de ani de zile, de zeci de ani de zile, am spus că țările din Europa, din America uh, Latină, aveau un, un cuvânt de spus în ceea ce privește prețurile? Și cum justificăm că în aceste țări, tocmai, prețurile cresc? Și iată că nu reușim să uh, creștem și veniturile producătorilor noștri. adevărat, cheltuielile au crescut. Însă ar trebui să spunem că prețurile pentru producție nu cresc. Cum putem să trecem sub tăcere diferențele de cheltuieli uh, care există între diferitele state membre? E adevărat, e vorba de o răspundere la nivel național, însă există un dumping între diferitele state membre care, bineînțeles, uh, la rândul lor la rândul său destabilizează piețele. Și poate că Europa ar trebui să se ocupe de acest subiect. Da, trebuie să găsim soluții. Cei care se ocupă de cereale în Europa sunt conștienți de faptul de situația lor și de situația clienților lor, și anume crescătorii. Și sunt gata să se lanseze într-o politică uh, mai bună. Sunteți gata să, răspund, să susțineți o astfel de politică, domnule comisar? Mulțumesc, domnul Kelly. Un minut. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi, domnule comisar. Dezbatem din nou veniturile producătorilor care sunt distruse de piețe, piețe care uh, nu funcționează bine uh, și nu fac bine față șocurilor uh, legate de prețuri. Sistemul nostru de piață trebuie să fie mai puternic, mai stabil și colegii mei au cerut măsuri adecvate în cadrul pacului de după 2012-2013 Uh, fermele zootehnice din Uniunea Europeană nu mai sunt competitive. Uh, sistemul de calitate și de producție de carne de vită um, care să nu dăuneze mediului um, nu face față importurilor. Uh, trebuie să ajutăm pe producători. Um, Uniunea Europeană nu mai reușește nici să producă suficiente furaje, nu doar pentru vite, ci nici pentru porci sau păsări. Trebuie să se ia măsuri pentru a face față uh, modului în care evoluează piața este urgent acest lucru. Sincer, domnule comisar, sectorile, sectorile carne de, cărnii de vite, de porc și de pasăre au nevoie de măsuri urgente. Mulțumesc! Acum trecem la partea legată eh, pentru intervențiile spontane de luarea cuvântului. Am primit foarte multe solicitări, având în vedere că nu avem mult timp la dispoziție, că urmează voturile. Dau cuvântul doar la cinci vorbitori pe baza um, împărțirii eh, pe grupuri politice. Vă rog să vă respectați timpul pentru a putea asculta apoi um, ultimele cuvintele domnului uh, comisar. Mai întâi domnul Kalinowski are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Ceea ce s-a întâmplat în acest an este o lecție importantă pe care am primit-o și anume că stocurile de cereale trebuie să fie foarte ample pentru ca stabilitatea pe piață să fie garantată. Aceasta nu se poate garanta decât prin decizii politice la nivelul Uniunii Europene. În același timp, trebuie să ne gândim la alte surse de proteină pentru a ne spori independența agriculturii europene. Trebuie să creștem de asemenea producția culturilor bogate în proteine și trebuie să ne asigurăm că agricultorii noștri au acces la uh, furaje. Eu uh, susțin de aceea ideea de a instaura un prag minim de cultură a plantelor, de exemplu, modificate genetic, cum ar fi soia. Mulțumesc. Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Arsenis. Mulțumesc, doamnă, Mulțumesc, președinte. Cred că în momentul de față nu există decât uh, două puncte concrete în ceea ce privește producția de carne. Avem două monopoluri la cereale, este foarte clar. Știm și care sunt consecințele acestor monopoluri pe piață. Pe de altă parte, avem și tot felul de joculețe care se fac pe piața aceasta. În anul 2008, uh, dacă vă amintiți, am avut cea mai mare producție mondială de cereale, dar în anul 2008, totuși, s-a întâmplat și să avem cea mai mare criză în sectorul cerealelor. O criză care a dus la, sectorul, la criză în sectorul alimentar, ba chiar au murit foarte mulți oameni din acest motiv. Iată cele două teme pe care trebuie să ne concentrăm. Trebuie ca să punem la dispoziție mijloacele financiare pentru toată lumea. Trebuie ca fermierii să aibă acces la produse la preț redus. Doamna Bilbao are cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Exploatările agricole de creștere animalelor suferă din cauza crizei și în plus de aceasta trebuie să îndeplinească normele cele mai stricte din lume și asta duce, bineînțeles, la o creștere a prețului de producție și au și dezavantajul că sunt în concurență cu produse din țări terțe și de aceea cred eu că este, trebuie să garantăm prin PAC finanțare suficientă după 2013 pentru a ne asigura că vom avea o viabilitate a exploatațiilor agricole și a sectorului zootehnic. E nevoie de măsuri specifice pentru cei care produc în mod durabil, sustenabil, ecologic. Apoi trebuie să susținem sectorul zootehnic în regiunile cele mai defavorizate și în al, treilea, în al patrulea rând ar trebui ca importurile venind din țări terțe să îndeplinească exact aceleași norme ca și în Uniunea Europeană pentru a evita o concurență neloială. Și în final, doresc ca și Comisia să apere interesele um, crescătorilor de animale în toate instanțele internaționale pentru a nu a pune în pericol existența acestora. Uh, ne dorim ca Europa să poată să continue să aibă un astfel de sector zootehnic. Mulțumesc, domnul Stevenson. Mulțumesc, doamnă președinte criza în sectorul zohniei i-a afectat mult pe fermierii din Scoția. Putem să facem multe lucruri pentru a ajuta. Mai întâi putem reduce povara reglementară nu, poate, nu se poate înțelege faptul că aplicăm mai multe reglementări, mai multe birocrație producătorilor noștri proprii decât celor din afara Uniunii Europene. Uh, producătorii noștri sunt legați de mâini și de picioare uh, de birocrație uh, și îi, îi tot batem la cap cu condiții privind igiena și bunăstarea animalelor care nu sunt respectate deloc de țările din, de producătorii din țări terțe. Carnea de vită britanică este vândută acum mult sub prețul de, de producție. Producătorii uh, pierd 260 de lire pe fiecare vacă sacrificată. Trebuie uh, să ne oprim, să nu mai facem atâtea daune. Are cuvântul acum Domnule comisar, creșterea prețului la cereale este un factor suplimentar care se adaugă și accentuează criza din sectorul zootehnic. Politica agricolă comună actuală și politicile comerciale uh, ale Uniunii Europene nu asigură venituri corecte producătorilor, mai ales celor mici pentru că ei nu pot să evite efectele legate de creșterea uh, uh, costurilor uh, privind factorii de producție. Și această volatilitate a prețurilor nu este naturală, este datorată mai ales speculei asupra intra, produselor utilizate pentru hrănirea animalelor. Și ar trebui să avem o, un instrument care să interzică astfel de speculă. Și asta o putem face prin intermediul instrumentelor financiare derivate. Trebuie să ne păstrăm suveranitatea suveranitate alimentară, iar pentru asta ar trebui ca agricultura să nu mai fie supusă pieței și competitivității și concurenței. E nevoie de mecanisme eficiente de reglementare și de intervenție pe piață, fără de care volatilitatea prețurilor va crește în continuare și vom avea această tendință de uh, escaladare și nu vom mai avea decât un număr foarte mic de producători în Europa. Și în final are cuvântul domnul comisar Cioloș. Doamnă președinte, Doamnă președinte, mă bucur mult de interesul care există aici în Parlamentul European pentru un sector esențial nu doar pentru aprovizionarea piețelor, ci și pentru asigurarea echilibrului uh, în regiunile noastre. E vorba de sectorul zootehniei. S-au pus multe probleme în discuție, multe întrebări și răspunsurile se vor regăsi cu siguranță în propunerile pe care le va face în curând Comisia pentru viitorul politicii agricole comune, propuneri pe care vom avea ocazia să le discutăm și aici în Parlament chiar săptămâna viitoare. Vom aborda cu această ocazie și chestiunea legată de echitatea nivelului sprijinului pentru diferitele sectoare, inclusiv cel al zootehniei. Vom discuta și despre sprijinul pentru sectorul zootehniei în, uh, domenii, în zonele care se confruntă cu dificultăți deosebite, regiunile care se confruntă cu dificultăți, uh, intervențiile pentru, prin mecanisme pentru uh, a face față volatilității veniturilor agricultorilor. S-au pus întrebări la care aș dori să dau răspunsuri problemul prețului la cereale și uh, stocului de intervenție. Într-adevăr, nu mai avem stocuri de intervenție cum am avut în trecut. Acest uh, lucru se datorează faptului că acum uh, prețurile sunt mai ridicate. Intervenția pe piață nu se justifică dacă prețul este ridicat. Deci cred că trebuie să ne gândim la alte tipuri de mecanisme și dacă stocurile pot să aibă un rol de jucat, cred că trebuie să ne gândim la alte tipuri de stocuri decât cele de intervenție pe piață care existau în trecut. Poate că această chestiune trebuie abordată chiar la un nivel mai larg decât cel uh, european, pentru că, uh, având în vedere că acum uh, piața este mai deschisă decât a fost în trecut. Domnule Hoisling, în legătură cu proiectul ITER, nu pentru că o parte din bugetul pentru 2010 nu a fost folosit în agricultură, um, se folosește pentru ITER, acest lucru nu înseamnă că uh, um, nu avem mijloace de intervenție în agricultură. Aceste sume pentru ITER nu sunt luate din mecanismurile pentru PAC. Sunt sume care nu au fost folosite pentru că n-a fost nevoie de ele. Dar chiar și cu aceste transferuri doresc să vă asigur de faptul că avem bugetul suficient necesar pentru a aplica măsurile prevăzute. Voi încheia spunând că problema volatilității și a efectului speculei pe piața asupra volatilității prețurilor um, este uh, o problemă pe care Comisia o abordează, o tratează în mod mai larg la produse derivate și la materii prime și vom veni cu propuneri în legătură cu acest aspect. În legătură cu repartiția valorii adăugate în întreaga, întregul lanț alimentar, chiar săptămâna viitoare vom avea o primă întâlnire grupului la înalt nivel uh, pe această chestiune, organizată împreună cu domnul comisar Tajani. Vă mulțumesc! Cu siguranță vom mai discuta cu ocazia uh, prezentării propunerii de reformă a PAC-ului pe care vă voi prezenta în curând uh, comisia. Vă mulțumesc, domnule comisar, am primit patru moțiuni de rezoluție, s-a încheiat dezbaterea și în curând uh, va începe vot votarea. Suspend ședința pentru câteva momente. Nu <coughs> cum vrei, cum vrei. Ah. <laughs> ocupen sus asientos, señorías. Doamnelor și domnilor, vă rog să luați loc. Señorías, la presidencia va a hacer un anuncio. Doamnelor și domnilor, președinția